Are you ready? Ho l'onore di annunciare. Doamnelor și domnilor, am onoarea să vă anunț că la conferința președinților grupurilor politice s-a hotărât să se decerneze premiul Saharov pentru anul 2017, premiul pentru libertatea de gândire, opoziției democratice din Venezuela. All'Assemblea nazionale rappresentata. Adunarea națională